dear colleagues i would like to start the meeting. and we will start as we continue the meeting. dragi colegi începem după ședința de ieri. Astăzi vom începe cu dezbaterea în legătură cu retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană și înainte de a-i da cuvântul lui Guy Verhofstadt, care este uh, uh președintele de la Brexit Steering Group pentru Parlamentul European, aș vrea să profit de ocazie pentru a vă spune câteva comentarii importante pentru comisia noastră. După cum știți, și sunt sigură că Ghi va reveni la această chestiune, săptămâna aceasta va fi una importantă. Ne așteptăm de la comisie să primim decizia în ceea ce privește retragerea către celelalte instituții, și lucrăm și pe marginea rezoluției Parlamentului European. Pe de altă parte, aș vrea să vă informez ceea ce fac în mod obișnuit la ședințele AFCO. Am avut mai multe întâlniri al acestui grup de lucru pe marginea Brexitului. Am avut uh, și uh, numeroase întâlniri uh, bilaterale, bilaterale în ultimele săptămâni și pot să vă informez că coordonatorii au fost invitați la seminarele care au fost organizate pe teme ce țin de competența AFCO, guvernanța, uh, level playing field și mobilitatea persoanelor. Aș profita de ocazie pentru uh, a mă plânge în fața președintelui acestui grup uh, pentru că eu uh, sunt membru, dar de multe ori nu primim invitații me către membrii de la AFCO uh, pentru teme care sunt de competența noastră, uh, care îi afectează pe cetățenii europeni și nu primim proiectele de rezoluție pentru a putea prezenta comentarii pe marginea lor. E vorba de elemente care țin de cetățenia europeană și care sunt de competența AFCO, deci de competența noastră. Noi am implementat uh, procedurile prin intermediul coordonatorilor. Coordonatorii au primit părți ale rezoluției la care trebuie să-și aducă contribuția și AFCO. Aceasta s-a întâmplat uh, săptămâna trecută. Din păcate, grupurile politice Uh, nu au avut ocazia să își aducă contribuția și sper să nu se mai întâmple așa pe viitor, pentru că comisia noastră este foarte importantă. Uh, noi suntem responsabili cu uh, procedurile procedurile de consimțământ. Chiar astăzi am început și discuția în ceea ce privește planul pentru AFCO și consecințele Brexitului pentru ceea ce mai rămâne din an. Am avut și decizii ale coordonatorilor legate de seminare sau ateliere care ar putea fi utile pe această temă pentru anul 2018 și faptul că procedura de consimțământ care trebuie să se finalizeze până la sfârșitul anului înseamnă că noi toți uh, trebuie să uh, alocăm ceva timp pentru aceste teme. Avem uh, vești noi practic în fiecare zi, deci trebuie să fim foarte atenți la ce se întâmplă. Și cu acestea aș vrea să îmi închei aici intervenția și să-l rog pe Ghi să ne prezinte felul în care se implică Parlamentul European și felul în care s-a implicat în ultimele luni de zile. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. La primul punct, în ceea ce privește drepturile uh, cetățenilor, nu am nicio problemă să vă trimit informații dumneavoastră și coordonatorilor de la AFCO. Totuși, în rezoluția Parlamentului pe care o pregătim, și am să revin la asta mai târziu, nu sunt prea multe elemente legate de drepturile cetățenilor. Se vorbește în special de relația pe viitor și o parte din drepturile cetățenilor care are legătură practic cu ce am discutat în acordul de retragere. Cred că sunt două alineate nu mai mult, pe care vi le putem trimite fără probleme. Deci am să cer serviciilor Parlamentului să o facă către dumneavoastră și coordonatori pentru ca să analizați această parte a rezoluției. Și acum, doamnă președintă, aș vrea să vă fac o prezentare a activităților Parlamentului în acest dosar. Practic sunt uh, trei domenii de lucru. În primul rând, este vorba de uh, traducerea raportului de progrese din decembrie, care trebuie să se transforme într-un text formal al acordului de retragere. Și aceasta se va face din punct de vedere formal chiar mâine de către Comisia Europeană, care ne va prezenta și va trimite către instituții și în același timp guvernului britanic textul finalizat formal al acestei propuneri de acord de retragere. Aproximativ 100 uh, de pagini, uh, în jur de 150 de alineate, prin care practic uh, se reflectă ceea ce se scria în raportul de progrese din decembrie. Acesta este primul domeniu sau prima axă a lucrărilor noastre. Și vom vedea și după masă, uh, ne vom întâlni cu uh, domnul Barnier către sfârșitul zilei pentru a ne asigura că acest raport de progrese pe care noi l-am considerat mulțumitor se reflectă corect în acest acord de retragere. Pe de altă parte, în acord se va include și protocolul referitor la Irlanda, bănuiesc că va fi o anexă. Și acesta va avea o legătură directă cu acordul de retragere. Două chestiuni sunt importante pentru noi. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că problema drepturilor cetățenilor mergem în direcția cea bună. Noi, Parlamentul, nu ne dorim și am spus-o de fiecare dată în cele trei rezoluții care au fost adoptate la plenară, că nu vrem ca această chestiune a drepturilor cetățenilor să fie aplicabilă după retragere și după perioada de tranziție și să se transforme într-un adevărat uh, coșmar birocratic pentru cetățeni. Deci uh, o procedură dificilă, greoaie, care să creeze probleme pentru cetățenii UE care locuiesc în Regatul Unit și, bineînțeles, nu ne dorim uh, să devină un coșmar nici pentru cetățenii britanici, care uh, vor uh, continua să aibă reședința în UE, deci pe teritoriul continental. Îngrijorarea noastră legată de drepturile cetățenilor nu se referă deci doar la cetățenii UE care se află în Regatul Unit, ci și viceversa, se referă la cetățenii britanici care se află în UE și atunci când ai permisul de reședință, de exemplu, pentru o țară, aceasta ar, ar trebui să fie aplicabil uh, pentru cele 27 de state membre. Pe de altă parte, așa cum am spus-o mai uh, devreme, ne doream o procedură pentru cetățenii UE care locuiesc în Regatul Unit, care să fie una uh, ușoară în principal o declarație care să fie făcută în numele familiei, deci nu în nume personal, deci o declarație pe familie, prin care să se declare că persoana respectivă trăiește în Regatul Unit și dacă există posibilitatea unui opt-out, atunci uh, Home Office-ul este cel care trebuie să uh, dovedească că există probleme cu acea declarație sau există îndoieli. Și aceasta va fi prevăzută în acordul de retragere. Deci mâine, când vom avea prezentarea textului oficial de către comisie, de către domnul Barnier, practic noi ne vom centra, ne vom uita cu lupa la această parte, pentru a vedea dacă se ține cont de rezoluțiile pe care le-am adoptat cu anterioritate, cele trei rezoluții de la plenară. plenară. Avem nevoie de o procedură a, ușoară în care să se acopere toate drepturile cetățenilor și așa mai departe. În al doilea rând, protocolul pentru Irlanda pentru Parlament este absolut esențial. După cum știți, și pe viitor, indiferent care va fi rezultatul negocierilor, e clar că nu va exista o divergență de norme, de standarde, de reguli între uh, nordul, între cele două părți. Deci nu există o diferență de reglementare între uh, Nordul Irlandei și Republica irlandeză. Pentru a garanta, între altele, uh, posibilitatea de a călători, acordul din Vinerea Sfântă și, deci, să nu existe consecințe negative în urma Brexitului. Ne așteptăm ca și această parte să se regăsească în protocolul uh, referitor la Irlanda, care va fi parte integrantă a acordului de retragere. Doamnă președintă, cred că pe termen scurt, după ce vom avea această prezentare a acordului de retragere, deci după ce vom avea textul oficial mâine, în primul rând va trebui ca uh, grupul nostru um, să facă o evaluare, uh, probabil că și AFCO va trebui să se implice, să vadă dacă într-adevăr cele trei rezoluții ale Parlamentului sunt uh, pe deplin respectate în acest acord. Al doilea domeniu de lucru sau a doua axă a lucrărilor pentru cei care se implică pe tema Brexitului se referă la perioada de tranziție. După cum știți, autoritățile britanice și doamna May ne-au cerut o perioadă de tranziție. Poate vă aduceți aminte că într-o primă rezoluție Parlamentul uh, vorbea deja despre nevoia de a avea o perioadă de tranziție și știți de asemenea că și Consiliul a adoptat linii de negociere referitoare la uh, perioada de tranziție și aceasta s-a întâmplat pe 29 ianuarie. și, practic, toată lumea, Consiliul, Comisia și Parlamentul European au un punct de vedere foarte clar și anume că perioada de tranziție trebuie să fie limitată ca și timp până în decembrie 2020. În prima rezoluție a Parlamentului, poate vă aduceți aminte, eram un pic mai flexibil, spuneam că nu se poate depăși o perioadă de trei ani, Însă, dincolo de această limită de timp, perioada de tranziție pentru noi este un lucru foarte clar și anume trebuie să ne asigurăm că achiul uh, comunitar trebuie să se aplice uh, perfect 100% în această perioadă de tranziție pentru Regatul Unit. Singurul lucru care se va schimba în perioada de tranziție este, bineînțeles, că Regatul Unit nu va participa în procesul de luare de decizie la nivelul instituțiilor. Nu vor mai exista reprezentanți eh, la Parlamentul European, nici la Comisie și nici la Curtea Europeană de Justiție, la Curtea de Conturi și nicio altă instituție europeană. Deci nu vor mai fi implicați. Noi, Parlamentul European, suntem uh, pe deplin de acord cu acest obiectiv și cred că este în interesul tuturor să ajungem la un acord cât mai rapid pe tema tranziției. S-a făcut o propunere de text din partea Comisiei și din partea domnului Barnier și aceasta a primit răspuns din partea Regatului Unit. În acest document uh, se intra în detalii foarte concrete legate de viitorul uh, text uh, cu putere juridică care va veni pe tema tranziției. Știm că mai sunt încă o serie de elemente de divergență destul de importante, printre care și sper că acest punct va fi rezolvat chiar în zilele următoare. Este vorba de uh, data până la care uh, se stabilește această limită pentru drepturile cetățenilor. Dacă noi spunem că achiul comunitar trebuie să continue, ne referim la achiul comunitar în ansamblul său, nu doar pentru bunuri și servicii, ci și pentru cetățeni. Deci nu putem accepta ca după uh, Uh, retragere în perioada de tranziție să fie proceduri sau tratament specific pentru cetățeni, diferite de achiul comunitar, cu motivația că, da, persoanele astea au venit după retragere și înaintea tranziției și atunci regulile care se aplică sunt uh, altele. E clar că pentru bunuri sau servicii Uh, nu se poate pune problema așa, însă o persoană care are minte și gândește știe că așa ceva nu se poate face și nu putem face o diferențiere. Deci aceleași reguli se aplică pentru bunuri, servicii și nu ni se poate spune că nu, pentru cetățeni nu. De exemplu, pentru un cetățean care vine după retragere, dar înaintea tranziției și care nu poate cere statutul uh, definitiv pe care le-ar căpăta după perioada de tranziție. Iată un lucru pe care nu-l putem accepta din punctul de vedere al Uniunii. Asta cred că ar crea și o serie de alte probleme în Regatul Unit, pentru că ar trebui să se înființeze două sisteme, deci în loc să pregătească un singur sistem pentru post-tranziție, ar trebui să aibă și unul intermediar. Deci iată un punct de divergență pe care sperăm să l rezolvăm cât mai repede. Tranziția pentru noi înseamnă că achiul comunitar va fi aplicat pe deplin și asta include toate aspectele, deci nu doar bunuri și servicii, ci și drepturile cetățenilor. Al doilea element este că noi dorim o independență uh, totală din punct de vedere al reglementării pentru Uniunea Europeană în ceea ce privește perioada de tranziție. Regatul Unit nu poate participa în niciun fel în procesul de luare de decizie în această perioadă de tranziție. În al treilea rând, achiul comunitar pentru noi nu reprezintă un, uh, uh un lucru definitiv care nu se poate schimba în perioada tranziției. Nu, noi putem schimba acest achi comunitar în acea perioadă de tranziție, pentru că dacă am spune că nu îl putem schimba, practic uh, ne-am legat de mâini și de picioare în calitate de legiuitor pentru întreaga perioadă de tranziție. Deci noi dorim o implementare dinamică a achiului comunitar, ceea ce înseamnă că achiul se poate schimba, poate fi modernizat, deci procesul de luare de decizii trebuie să continue. Al patrulea element este că nu ne dorim noi optinuri, ceea ce este destul de logic pentru perioada de tranziție și se mai pune și problema acordurilor internaționale pe care le avem, pentru că nu ne dorim uh, o trilateralizare a acestor uh, acorduri internaționale, în sensul că uh, britanicii ar putea să profite de pe urma acordurile internaționale pe care le finalizează UE, deci e nevoie de o negociere directă între Regatul Unit și țara terță respectivă. Nu ne dorim ca noi să facem negocierea și Regatul Unit să intre în acest triunghi între UE, țara terță și ei. Iată sunt îngrijorările Uh, pe care vroiam să vi le prezint aici în fața Comisiei AFCO legate de tranziție. Și sper să ajungem la un acord cât mai rapid pe tema perioadei de tranziție. Cred că este în interesul tuturor, bineînțeles pentru cetățeni în primul rând, dar și pentru firme, pentru toți cei care sunt afectați până la urmă de Brexit. Uh, uh, Intenția pe care o avem la acest grup de orientare, domnul, doamnă președinte, este să avem și un capitol pe tranziție în noua rezoluție. Acesta este al treilea punct pe care vroiam să vi-l uh, evidențiez și în legătură cu care vroiam să vă informez. Cel de-al treilea flux de lucru este relația viitoare între Uniunea Europeană și Regatul Unic unit. Cred că a venit timpul când uh, din toate părțile ar trebui, ar, întreg Parlamentul European ar trebui să prezinte o rezoluție unitară a Parlamentului în legătură cu felul în care vedem noi viitorul relațiilor uh, cu Regatul Unit. va, uh, se va întâmpla după cum urmează. Conlucrăm cu comisiile, vă voi explica imediat uh, cum am făcut acest lucru. După aceea, rezoluția va fi depusă în 7 sau 8 martie la conferința președinților, după cum facem uh, cu fiecare rezoluție pentru Brexit. Va, conferința președinților va decide conținutul și titlul acestei rezoluții. După aceea va ajunge în plenar în 13 sau 14 martie și aceasta va fi contribuția noastră la orientările Consiliului European pe același subiect, orientări care vor fi în mod normal adoptate în 23 martie și asta face posibil și mi se pare foarte important să se întâmple așa să se adopte ca această rezoluție adoptată de plenară să devină un element al orientărilor pe care le va decide Consiliul European și în ceea ce privește relație viitoare, pentru că pe această bază vom putea demara negocierile pe faza a doua a legătură cu viitoarea relație. Cum ne-am pregătit pentru acest lucru? Am organizat în total alături de comisie, după cum știți, doamnă președinte, pentru că ați fost prezentă în mod constant la aceste reuniuni. În total am organizat 10 seminarii, mai mult sau mai puțin, și comisia, în care comisia, la fel ca și cu Consiliul, ne-a explicat felul în care vede viitoarea relație în domeniul comercial, în uh, afacerile interne, securitate internă, externă, transport, aviație, uh, mediu concurențial echitabil și așa mai departe. Lista este foarte lungă. Nu vreau să vă uh, plictisesc cu întreaga lista a seminariilor organizate în care comisia ne-a arătat, după cum au făcut în fața Consiliului, uh, cum văd perspectiva de viitor și unde sunt problemele. Mai avem încă un seminar, însă la aceste seminarii am invitat și președinții comisiilor implicate din Parlamentul European și coordonatorii grupurilor care sunt reprezentate în um, grupul de orientare pentru Brexit. Al doilea lucru pe care l-am făcut este că cu acest grup de orientare pentru Brexit am trimis un proiect de rezoluție diverselor comisii implicate. După cum v-am explicat, poate nu foarte bine, în partea legată de drepturile cetățenilor trebuie să fie trimisă și ea la AFCO, însă un lucru pe care l-am făcut a fost să trimitem fiecare parte separată a uh, proiectului de rezoluție către președinții comisiilor și le-am uh, solicitat acestora împreună cu coordonatorii să reacționeze. Uh, să aducă sugestii suplimentare și termenul pentru primirea observațiilor este în această seară, ceea ce înseamnă că Uh, acest uh, text a fost trimis în urmă cu 10 zile însă, nu l-am trimis ieri, l-am trimis cu 10 zile în urmă. Știu că a fost o săptămână verde, însă pentru mine săptămânile verzi în contextul Brexitului este o săptămână normală. Nu se face diferența dintre culorile săptămânilor în contextul Brexitului. Pe baza acestor comentarii pe care le vom primi de la coordonatori și de la președinții comisiilor, aproape, este vorba de aproape toate comisiile parlamentare. Pe baza acestor comentarii, așadar, vom redacta un nou text care va merge la conferința președinților COP și membrii COP vor uh, lua o concluzie, în, vor lua o decizie în data de 8 martie. Principiul de bază pe care îl apărăm din text va fi ca relat uh, vrem să folosim articolul 8 și articolul 217 din tratat ca temei juridic vedem patru piloni de cooperare posibil. Primul în legătură cu comerț și economie, după aceea, în al doilea rând, cooperare tematică, de exemplu, în domeniul inovării, aviației, alte tipuri de cooperare tematică. În al treilea rând, justiție și afaceri interne, cooperare în uh, securitatea internă și în al patrulea rând, afaceri externe și, externe și securitate. Deci, pe uh, baza articolului 217, în această rezoluție descriem principiile, liniile roșii, însă în mod pozitiv, nu într-un fel, însă nu doar prin declarații negative. Din contră, dăm o, facem, fa, creionăm o imagine a relației viitoare care poate să fie una foarte apropiată, bazată pe principiile fundamentale ale Uniunii Europene. Însă aceasta este munca pentru săptămânile viitoare. Acum așteptăm răspunsurile din partea diverselor comisii în legătură cu Uh, capitolele și articolele din rezoluție și după aceea conferința președinților va transmite textul pentru adoptare în plenarea din 13 sau 14 martie. Iată așadar uh, impresia în legătură cu cele trei fluxuri de lucru actuale. Bun, vă mulțumesc. Uh, dau, dau cuvântul coordonatorilor, domnul Șöpflin. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, foarte mult uh, domnului Verhofstadt, care este așezat chiar în spatele meu, pentru prezentarea foarte clară a situației actuale și a direcției în care este cel mai probabil să ne îndreptăm. Aș dori să ridic uh, două aspecte și să pun câteva întrebări. Aveți vreo idee în legătură cu felul în care se va uh, ajunge la soluționarea litigiilor în perioada de tranziție, mecanismele existente de soluționare a litigiilor vor funcționa în continuare, însă ce fel de sisteme vor fi acceptabile pentru ambele părți? Și asta este a doua întrebare. Dumneavoastră ați menționat articolul 8 al tratatului, pe care ar trebui să-l am aici undeva. Uniunea va dezvolta relații speciale bazate pe valorile Uniunii. Impresia pe care o am este că Regatul Unit vrea să se îndepărteze de valorile Uniunii. Deci cum putem împăca aceste două aspecte? Acesta ar fi a doua mea întrebare. Vă mulțumesc, doamnă Mercedes Preso. Mulțumesc foarte mult, Ghi, pentru prezentarea foarte aprofundată a situației. În general, sunt de acord uh, cu ceea ce spui în, în funcție de aceste repere va trebui să ne organizăm. În cadrul relațiilor uh, pe care le aveți, există o impresie mai clară, spre deosebire de noi, în legătură cu orientarea pe care vrea să o ia Regatul Unit, pentru că munca noastră uh, are loc cumva în întuneric. Nu prea știm care sunt intențiile Regatului Unit. Uh, există diverse posibilități, Canada, exemplul Canadei, Elveției. Eu nu prea văd foarte mare marjă de manevră între opțiunea Canada și spațiul economic european, mai există și opțiunea Elveția. Ar fi însă Uh, un haos, pentru că relațiile noastre cu Elveția sunt destul de haotice. Achiul comunitar evoluează uh, constant și în funcție de deciziile interne ale Elveției trebuie să fie renegociate permanent uh, lucrurile. Deci ar fi haotic. Eu nu prea înțeleg ce s-ar putea alege între această opțiune, deci situația Canadei sau uh, aderarea la spațiul economic uh, intern? Um, așadar, întrebarea mea concretă este dacă de partea Regatului Unit se întrevede precis ce își dorește partea britanică în legătură cu relațiile de viitor și în special în ceea ce privește partea economică, pentru că pe celelalte aspecte ar, s-ar putea să fie mai ușor. Însă în toate temele în legătură cu care uh, trebuie să uh, luăm decizii, trebuie să ținem cont de evoluția achiului comunitar. Uh, orice contract comercial este ceva fix, care nu se schimbă, însă în cazul relațiilor noastre, uh, lucrurile se vor schimba în mod constant, în funcție de evoluția achiului. Și nu prea înțeleg care ar putea să fie o opțiune intermediară între opțiunea Canadei și spațiul unic uh, economic. Ar putea exista opțiunea Elveția, care, după cum spuneam, este una haotică. Și bineînțeles că legislația europeană va evolua în timp. Ce se va întâmpla? Vom avea o nouă renegociere de fiecare dată sau va fi o adaptare automată? Vă mulțumesc, domnul Șordovski. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Aș ridica două întrebări, flexibilitatea și transparența flexibilitatea legată de perioada de tranziție. Sunt convinsă că ar trebui să aspirăm să avem un acord mm, încheiat cu respectarea intereselor reciproce. Și într-un spirit respectuos. Însă atitudinea exprimată de domnul Verhofstadt mi se pare puțin cam rigidă, pentru că dacă în timpul perioadei de tranziție Regatul Unit ar, ar trebui să respecte achiul comunitar fără să aibă niciun fel de alt drept, asta ar însemna că uh, va fi un stat care nu va avea decât obligații și nu are niciun fel de drept. Și cred că în optica relațiilor viitoare între Uniunea Europeană și Regatul Unit, este în interesul în, în interes reciproc să dăm dovadă de deschidere. După aceea, în legătură cu transparența, eu cred că Parlamentul nu poate să dicteze o atitudine Comisiei și Consiliului înainte ca aceste două instituții care sunt responsabile pentru negocieri își definesc uh, pozițiile proprii, însă dacă direcția Parlamentului European și a domnului Verhofstadt este că Parlamentul va putea defini poziția Parlamentului în avans și autonom, mi se pare că această poziție ar trebui să fie definită suficient de devreme. Dacă Parlamentul dorește să intervină, în dezbatere, eu aș fi, m-aș aștepta ca proiectul de rezoluție să fie elaborat la timp pentru a-l putea dezbate suficient. Madam Chair, thank you very much. Well, Ms. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule Verhofstadt, vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea perspectivelor dumneavoastră și ceea ce se întâmplă la grupul de orientare pentru Brexit. Cred că sunt câteva uh, mesaje Mâine, uh, Uniunea Europeană va face un pas unilateral de a publica proiectul de tratat, uh, ignorând faptul că prim-ministrul britanic va face anunțul Regatului Unit vineri. Eu, mie mi se pare important ca cele două părți să fie împreună, să își uh, uite diferențele și după cum a spus doamna Bresso, multe dintre lucrurile pe care le-ați ridicat vor primi un răspuns vineri, sunt destul de sigură, dar sunt ridicate datorită poziției Uniunii de a merge înainte. Însă am patru întrebări pentru dumneavoastră, domnule Verhofstadt. Uniunea Europeană intenționează să dărâme guvernul britanic și este o întrebare uh, foarte deschisă pentru că asta pare să fie poziția dumneavoastră. Se pare că am auzit că uh, Regatul Unit nu poate să aibă și una și alta, însă dat fiind, uh, reac, dată fiind reacția Uniunii, se pare că există situații în care uh, Regatul Unit ar putea să uh, beneficieze și dacă se întâmplă și dacă uh, va avea loc o ieșire a Belgiei din Uniunea Europeană, uh, v-ați, ați accepta ca Belgia să fie un fel de colonie a Uniunii Europene, pentru că mi se pare că aceasta este atitudinea actuală în legătură cu Regatul Unit. Și în ultimul rând, mă bucur să spun că sunt patru uh, reprezentanți ai Regatului Unit uh, prezenți aici, în această sală. Uh, Partidul Laburist nu este uh, aici, nici și liberal-democrații și acest uh, scenariu nu mi se pare unul corect. Vă mulțumesc, doamna Dodds. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Verhofstadt pentru informațiile pe care ni le-a furnizat. Mă voi concentra pe ceea ce ați numit dumneavoastră protocol. Mă voi concentra pe tema Irlandei și a Irlandei de Nord. Dumneavoastră ați spus că în cazul Irlandei de Nord nu ar trebui să existe, eh, să existe niciun fel de divergență de reglementare între Irlanda și Irlanda de Nord, cum spuneați dumneavoastră. Așa ceva este intolerabil, eh, este o, eh, o imixtiune până la urmă în afacerile interne a Regatului Unit. Așa ceva nu a fost acceptabil în cazul Spaniei și a Cataloniei, dar se pare să că este acceptată când vine vorba despre Regatul Unit și Irlanda de Nord. Eu înțeleg că dumneavoastră luptați pentru interesele guvernului irlandez, dar, în același timp, trebuie să vă dați seama că toate acestea ar fi uh, o catastrofă din punct de vedere economic pentru Irlanda de Nord. Irlanda de Nord, până la urmă, vinde mai mult în Regatul Unit decât în uh, Uniunea Europeană sau în Irlanda. Textul din decembrie se spune că ar fi fost uh, acceptată de către toată lumea. Eu nu am văzut textul care va fi publicat mâine, dar se pare că o serie de jurnaliști au văzut deja textul. În orice caz au circulat o serie de zvonuri pe tema acestui text. Dumneavoastră vorbiți despre acest protocol care este uh, semnalat în aliniatul 49 din text. Eu aș vrea să vă întreb care este părerea dumneavoastră cu privire la aliniatul 50 din viitorul text. Uh, în ce măsură permiteți până la urmă Regatului Unit să aleagă anumite avantaje scrise printre rândurile uh, raportului din uh, decembrie? Deci care este părerea dumneavoastră pe tema aceasta? Și încă o întrebare. În ce măsură credeți că textul cu privire la tranziție și la retragere vor fi adoptate la Consiliul din martie? Mulțumim, domnul Anderson. Vă mulțumesc. Am mai multe întrebări. 1. Înțeleg că acordul de tranziție va fi unul mixt. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă un stat membru sau o regiune a unui stat uh, membru decide să nu ratifice respectivul acord, se prea poate să nu mai avem un acord de tranziție înainte de Brexit. Dacă apare un uh, curs, un uh, caz pe rol la CEJ, s-ar putea ca acest acord de tranziție să nu fie ratificat. Avem un plan B sau pur și simplu sperăm că toată lumea va fi de acord cu textul negociat? Și dacă există un plan B, atunci care este acesta? Eu cred că în momentul de față trebuie să ne asigurăm cu toții că Brexitul nu va fi o catastrofă pentru toate părțile implicate. Trebuie să ne asigurăm că vom avea un acord până la finele lui martie anul viitor. A doua întrebare se referă la durata acordului de tranziție. calendarul pentru acest acord de tranziție. Aș vrea să aflu mai multe despre acest calendar. Este el într-adevăr realist? Vom avea oare timp să negociem toate subiectele care trebuie să fie negociate? Vom avea timp să le pun- să punem în aplicare negocierile? Uh, Oare cei care lucrează la vamă sau inspectorii muncii sau ce mai știu eu ce autoriză, autorități vor avea ele timp să țină cont sau să pună în aplicare litera acordului de tranziție? După aceea, încă o întrebare. Uh, punerea în aplicare a acestui acord de tranziție. Noi, verzii, suntem îngrijorați de faptul că, chiar dacă există um, garanții cum că standardele de mediu vor fi în continuare aplicate în Regatul Unit, deci noi ne temem că nu există un proces care să garanteze punerea în aplicare a acestor standarde. S-ar putea să apară probleme legate de acte legislative promulgate care însă nu sunt puse în aplicare. Eu sper că toate aceste îngrijorări sunt luate în considerare în cursul negocierilor. Mulțumesc! Mulțumim, doamna McInnes. Vă mulțumesc, doamna președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Verhofstadt pentru prezentarea pașilor care trebuie să fie întreprinși. Câteva comentarii și întrebări acum. Clar, uh, documentul de retragere este important și salut comentariile dumneavoastră cu privire la protocolul pentru Irlanda și angajamentul pe care vi l-ați asumat vis-a-vis -vis de Irlanda și problema graniței. În al doilea rând, uh, în ceea ce privește perioada de tranziție, e clar că nu avem un acord între părți. Oare tranziția aceasta trebuie să fie tratată înainte de a ajunge la detaliile acordului de retragere sau discuțiile pot fi purtate în paralel? Uh, clivajele sunt mari în momentul de față. Cum credeți că veți găsi o soluție? În ceea ce privește viitorul parteneriat, e clar că fiecare dintre noi va înțelege altceva din comentariile dumneavoastră, dar eu le-aș cere colegilor să uh, Vă ascultă cu mare atenție comentariile legate de viitoarele relații strânse, care însă vor respecta standardele Uniunii Europene. Mie mi se pare că limbajul acesta nu este unul a diviziunii, ci din potriva a unității și sper că cuvintele dumneavoastră au fost corect înțelese. După aceea, pe plan intern, com- comisia noastră lucrează ea eficient cu dumneavoastră, putem îmbunătăți uh, colaborare. Uh, Uh, iată, martie anul acesta bate la ușă, dar uh, mai bate la ușă și martie an, anului viitor. Deci e clar că trebuie să fim foarte angajați și să ne asigurăm că toate lucrurile merg cum trebuie. Mulțumesc! Mai există cinci colegi care doresc să pună întrebări, prin urmare vă rog să fiți succinți. Domnul Fox. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Verhofstadt, pentru informațiile pe care ni le-ați transmis astăzi. Trei întrebări. În primul și în primul rând, drepturile de vot la alegerile locale ale cetățenilor europeni și uh, cetățenilor britanici. Guvernul britanic a spus că drepturile acestea electorale ar să doresc a fi extinse asupra cetățenilor europeni care locuiesc pe teritoriul Regatului Unit, dar dorește reciprocitate. Vreau să aflu care este poziția Comisiei pe tema aceasta. În al doilea rând, Uh, drepturile uh, soților uh, britanici căsătoriți cu cetățeni europeni și dreptul acestora de a veni în Uniunea Europeană după Brexit. Și, bineînțeles, viceversa este de asemenea corectă. Mă gândesc la un cetățen britanic căsătorit cu un cetățean uh, uh, belgian, uh, soții locuiesc în Belgia. Ce se întâmplă în cazul în care respectivul cuplu dorește să se mute în Regatul Unit sau vrea să se întoarcă în Uniunea Europeană după aceasta la o distanță de 3-4 ani? Ce se întâmplă cu drepturile respectivilor cetățeni? Eu aș sugera ca uh, Um, mutarea eventuală a soților să, să, fie, să fie facilitată în urma deciziilor luate în cursul uh, negocierilor. Dar nu există niciun fel de informații pe tema aceasta. În al treilea rând, uh, granița între Irlanda și Irlanda de Nord, respectarea acordului de la Belfast. Cele spuse de dumneavoastră nu sunt realiste. Regatul Unit este o țară care nu își poate permite reguli diferite pentru diferitele regiuni. Și cu siguranță după părăsirea regatului uh, Uniunii Europene de către Regatul Unit, uh, regulile europene se vor schimba. Același lucru se va întâmpla și în Regatul Unit și aceste schimbări oarecum sunt uh, tratate de dumneavoastră. Dumneavoastră spuneați că nu trebuie să existe niciun fel de divergență uh, de reglementare. Este oare realistă poziția dumneavoastră? Mulțumim, domnul uh, Pedro Silva Pereira. Mulțumesc, mulțumesc, domnule Verhofstadt, pentru informațiile dumneavoastră. Două întrebări rapide. În primul și în primul rând, spuneați că nu ar trebui să existe un regim specific pentru cetățenii uh, Uniunii Europene în perioada aceasta de tranziție, cetățenii care se află în Regatul Unit. Ce înseamnă asta? Înseamnă că drepturile cetățenilor europeni care ajung în sau merg în Regatul Unit uh, ar trebui să rămână neschimbate până în uh, până la Brexitul de facto, deci cetățenii care ajung încep, în Regatul Unit începând din momentul de față, sau uh, drepturile lor vor, uh, se vor schimba sau vor fi tratate diferit. După aceea, vorbeați despre autonomia de reglementare a Uniunii Europene în această perioadă de tranziție. Vorbeați de asemenea despre imposibilitatea de a participa la discuția Regatului Unit. Înseamnă asta că schimbările survenite la nivelul achiului comunitar se vor uh, aplica automat în Regatul Unit în perioada aceasta de tranziție? Este oare acceptabilă soluția aceasta pentru Regatul Unit? Domnul Brock. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule Verhofstadt. Sunt întru totul de acord cu analiza domnului Verhofstadt. Vreau doar să fac câteva comentarii și să pun niște întrebări. Săptămâna trecută am fost la Londra, m-am întâlnit cu o serie de reprezentanți ai guvernului. Subiectul, uh, Irlanda trebuie să fie transformat în, uh, în tratat, în litere de tratat. Cele spuse de domnul Fox sunt uh, problematice. Bineînțeles uh, că regulile se vor schimba în perioada aceasta de tranziție. Mă întreb cum anume alinierea aceea de reglementare ar putea ea funcționa în realitate. Uh, să nu uităm că mm, de acum înainte vom avea de-a face cu un stat terț, un stat terț care va avea alte reguli decât Uniunea Europeană. Până în momentul de față am avut de-a face cu tot felul de tratate, tratate de aderare, care au dus la armonizarea standardelor. Dar de data aceasta, iată, uh, procesul este invers. Standardele uh, vor uh, deveni divergente și mă întreb cum vom trata în acest context Irlanda. Mi se pare că toate soluțiile vehiculate până în momentul de față sunt mai degrabă fantasmagorice. Mi se pare că problema Irlandei încă nu a fost uh, rezolvată. Dar, în ceea ce privește poziția Parlamentului European, să nu uităm că Parlamentul European nu este un fel de apendice, așa cum a spus un coleg, un apendice al celorlalte instituții europene. Deci Parlamentul European are dreptul să vină cu sugestii pentru Consiliul și Comisia Europeană. După aceea, oare Comisia Europeană trebuie să aștepte aștepte până vineri când se va pronunța guvernul britanic să ne spună, să, să acceptăm ca uh, guvernul uh, britanic să ne spună ce avem de declarat? Uh, să nu, să nu uităm că Consiliul s-a întrunit de curând, Comisia discută sau a, a anunțat un calendar, ei calendarul uh, respectiv nu uh, este unul care să se plieze neapărat pe calendarul uh, guvernului britanic, dar fiecare parte în, pa, în parte are dreptul său de a se pronunța în momentul de față. Nu văd de ce Comisia Europeană ar trebui să aștepte ca Regatul Unit să spună da, vrem să să negociem asta sau nu vrem să negociem cealaltă uh, chestiune. Nu, nu văd de ce calendarele celor două părți ar trebui neapărat să depindă unul de celălalt. Deci nu am înțeles neapărat uh, comentariul unui coleg. Eu cred că oricum am pierdut prea mult timp până în momentul de față. Sper din tot sufletul ca vineri să, să primim niște sugestii concrete uh, Uh, care să, să depășească cadrul vag uh, pe care ni l-a prezentat până, până acum guvernul britanic. Sper să primim niște sugestii concrete care să ne permită să con- continuăm negocierile. După aceea, uh, acordul acesta de tranziție. Nu mă îngrijorează acordul mixt, Parlamentul European poate accepta așa ceva, acordul poate intra în vigoare pe o perioadă temporară sau provizorie, într-o manieră provizorie și toate bune și frumoase. Dar important e ca noi să spunem cât se poate de clar că va urma un acord comercial, până atunci e nevoie de un acord de tranziție, un acord de tranziție prin care uh, Regatul Unit să se angajeze, să-și asume responsabilitățile care îi uh, revin de fapt și de drept. Altceva nu putem accepta. S-a vorbit despre relațiile UE-Elveția, s-a vorbit despre caracterul haotic al acestor uh, relații, nu sunt chiar așa de haotice, dar uh, Elveția și uh, Norvegia, de asemenea, spun că nu vor accepta niciun fel de acord încheiat între Uniunea Europeană și Regatul uh, Unit, un acord care să depășească cadrul acordurilor încheiate de Uniunea Europeană cu Norvegia și uh, uh, Elveția. Deci, de la bun început trebuie să știe Regatul Unit că așa ceva sau că așa vor arăta uh, negocierile. Să nu, să nu se aștepte nimeni că ca anumite sectoare să fie tratate într-o manieră preferențială, pentru că până în momentul de față, iată, colaborarea în sectoarele respective funcționează bine. Haideți să nu îi lăsăm pe britanici să se uh, îmbete cu, cu apă rece, cam asta este realitatea. Mulțumesc pentru prezentarea ei. Mulțumim, domnul Haureghi. La linia de loc. Vă mulțumesc în linia ceea ce ne spunea domnul Brock. Cred că avem necesitatea de a orienta politic din Uniunea Europeană poziția și ceea ce dorim de la acest acord. Am impresia că suntem într-un moment unde, dincolo de diferențele interne ale Regatului Unit, Uniunea Europeană trebuie să spună în mod uh, concret ce soluție dorește să uh, a. Da, Regatul Unit este un stat suveran. Sfatul meu, domnule Verhofstadt, este ca Uniunea Europeană să își definească foarte clar ceea ce își dorește din partea relației cu Regatul Unit, pe baza faptului că Regatul Unit deja a decis. Cred că trebuie să evităm tentația de a ne juca uh, pe contradicțiile interne ale Regatului Unit pentru a revoca decizia luată de populație. Nu mi se pare rezonabil. Din contră, cred că Uniunea Europeană trebuie să acționeze extrem de serios în căutarea unui acord bun cu Regatul Unit. Am impresia că Uniunea Europeană trebuie să găsească cel mai bun acord posibil cu Regatul Unit, dintr-o serie de motive, foarte multe pentru că pe partea comercială, pe partea economică, uh, securitate, apărare, influență geopolitică, trebuie să evităm ca Regatul Unit să constituie o altă alianță atlantică împotriva intereselor europene. Ne interesează, este în interesul nostru un acord bun cu Regatul Unit și ceea ce este foarte important este ca Uniunea Europeană să meargă în linia propunerilor pe care le-a făcut ieri domnul Corbyn. Poate asta ar fi cea mai bună modalitate de a rezolva conflictul cu un acord bun. Vom vedea ce se, va, ce se va întâmpla, ce vor face britanicii. Asta este parte din politica lor internă, însă ceea ce dorim noi vrem un acord bun cu Regatul Unit pentru viitor. Asta este impresia mea și trebuie să lucrăm în această direcție, trebuie să lucrăm pentru a avea cea mai bună soluție, pentru că este foarte important. Geopolitica este cheie pentru Europa și pentru viitor și este foarte rău să lăsăm uh, Regatul Unit să își constituie o altă alianță geopolitică cu Statele Unite și să avem mm, puține relații comerciale sau fiscale. Deci, Părerea mea este că Consiliul și orientarea mea politică este că trebuie să căutăm un bun acord cu Regatul Unit. Dincolo de asta vedem ce se întâmplă, însă ca, ca oferta Uniunii Europene să fie una pentru a avea un acord rezonabil și de colaborare în viitor. Vă mulțumesc, domnul Scholz. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vreau să-i mulțumesc din suflet domnului Verhofstadt pentru informațiile pe care ni le-a furnizat, pentru principiile pe care le-a enunțat foarte, foarte clar. Cele spuse de Ramon sunt uh, într-adevăr importante. Asta pentru că cu toții trebuie să fim conștienți că acordul viitor trebuie să fie unul sui generis. Deci ce înseamnă asta? înseamnă că noi trebuie să stabilim clar care sunt punctele pe care ni le dorim incluse în viitorul acord. Acest aceste elemente trebuie să fie în beneficiul cetățenilor, dar și în beneficiul vi- viitoarelor relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit. Toate aceste elemente trebuie să fie clare. Trebuie să avem niște elemente transparente de asemenea. Oamenii trebuie să înțeleagă ce anume negociem noi aici. așa ajungem la perioada de tranziție, care perioada de tranziție trebuie să fie cât mai scurtă cu putință din perspectiva mea. Dacă ne uh, dacă tergiversăm negocierile, atunci cu siguranță transparența se va pierde. Deci, în momentul în care concep, concepem această perioadă de tranziție, trebuie să ne asigurăm că ea va genera un acord final într-un timp cât mai scurt cu putință. Putem vorbi multe despre ce ar fi fost dacă, cum ar trebui să fie dar da, noi trebuie să ne spunem clar poziția și în același timp trebuie să cerem Regatului Unit să vină cu o poziție clară la rândul său, pentru că dacă această poziție continuă să rămână la fel de vagă, e clar că transparența elementelor de negociat uh, are de suferit. Deci în ceea ce privește drepturile cetățenilor, granița soft sau hard, ei bine, avem nevoie de claritate pe tema aceasta și uh, cele două părți care se pronunță în săptămâna aceasta au un rol hotărător în garantarea viitoarei transparențe transparențe. Parlamentul European trebuie să fie la rândul său suficient de puternic pentru a spune clar care sunt dorințele sale pentru ca la finele negocierilor Parlamentul să poată spune da sau nu. Mulțumesc! Mulțumim, Ghi, ai cuvântul. Uh, Vreau să-i mulțumesc lui Elmar pentru comentariile făcute și practic a răspuns uh, prin intervenția sa la câteva comentarii care fusese făcute de alți membri ai Comisiei AFCO. Așa că nu mai trebuie să repet uh, cele spuse deja. Aș începe uh, cu ce a spus domnul Scholz și alți colegi. Tocmai acesta este obiectivul rezoluției noastre. Cred că a sosit momentul ca Parlamentul să-și spună cuvântul, să spună care este viziunea sa. Nu să tot aștepte, să aștepte pentru ce până la urmă, pentru că uh, noi ne dorim o relație strânsă cu Regatul Unit, însă avem niște linii roșii, linii roșii care au fost deja prezentate de altfel de către Regatul Unit, care joacă un rol foarte important, uh, pentru că, din punctul meu de vedere, relația cea mai bună pe viitor este ca Regatul Unit să rămână pe aceeași piață, ceea ce nu este posibil din punctul de vedere britanic. Dar ei spun, atunci nu putem garanta cele patru libertăți, în special libertatea de circulație a persoanelor. Deci, trebuie să se țină cont de acest spațiu definit cu liniile roșii și cred că de aceea a sosit momentul ca Parlamentul să se exprime, să își spună părerea care este viziunea, care este uh, felul de tratat pe care ne-l dorim pentru a stabili această relație și la ce ne așteptăm, cele patru elemente fundamentale și cum va funcționa. Nu cred că mai trebuie să așteptăm, uh, să ne zicem, haideți întâi să vedem ce se întâmplă mai departe cu formalizarea acordului de retragere, cu perioada de tranziție și așa mai departe. Nu. Cred că am înaintat destul, nu mai e niciun an. De fapt, șase luni până în octombrie, noiembrie, când va trebui să avem textul final al acordului de retragere, să ajung aici la Parlament. Cu anexă sau fără anexă, asta vom vedea dar și cu o declarație politică asupra viitorului relației noastre și de aceea noi, Parlamentul, avem interesul ca această declarație politică să fie detaliată, să știe toată lumea care va fi acest viitor al relației dintre noi. Deci nu o declarație la nivel general. Acesta este și motivul pentru care cred că este absolut necesar ca în săptămânile viitoare Parlamentul să se exprime pe această temă, pe tema relației noastre pe viitor și nu doar pe marginea unuia sau altuia dintre alineate, ci să exprimăm, să ne spunem în detaliu care este uh, viziunea noastră pentru relația de viitor între UE și Regatul Unit. Și e clar că va exista rezoluție um, și pe marginea mecanismului de rezolvare a litigilor și vorbim aici de un parteneriat cu mai multe capitole, cu mai multe acorduri, de exemplu un acord de liber schimb, foarte probabil, un alt acord pe cooperarea tematică, unde vom avea prevederi diferite față de celelalte, pentru că, bineînțeles, nu putem pune în același coș Erasmus sau Orizont 2020, unde vom avea prevederi uh, diferite. Și același lucru și pentru securitate internă, externă. Deci vom avea o serie de acorduri și noi trebuie să spunem uh, că poziția noastră a fost definită încă din prima zi, deci să folosim articolul 8 și articolul 217 pentru a da un cadru coerent acestor acorduri. Articolul 8 este în continuare aplicabil și nu cred că Regatul Unit uh, uh, renunță la valorile noastre. Nu, pleacă doar din Uniune, dar nu renunță și la valori. Cât, câteodată, într-adevăr, nu mă port prea bine. Da, a fost o glumă. și totuși uh, era ceva real în spatele acestei glume. Deci nu e vorba aici de o schimbare a valorilor, nu, e vorba de faptul că Regatul Unit uh, pleacă din Uniunea Europeană, renunță la politicile comunitare, dar în ceea ce privește relația noastră pe viitor, nu cred că ei renunță și la valorile noastre comune, valorile UE. Sper, în orice caz, să nu renunțe. Nu ne așteptăm la așa ceva. Mercedes, viitorul relației noastre. Am vorbit foarte mult despre liniile roșii. Avem uh, problema cu piața unică, unde avem uh, acea misiune imposibilă. Și, de altfel, domnul Tusk a spus acest lucru. Spunea că este o iluzie să ne imaginăm că problemele pot fi rezolvate uh, Uh, cu o uh, divergență gestionată în mod ambițios. L-am citat pe domnul Tusk. Practic, prin acest concept, uh, vroia să definească cele trei coșuri care au fost definite. În primul rând, politicile unde există o aliniere de plină cu UE, un al doilea coș unde nu există aliniere și un al treilea coș intermediar unde se va face o negociere între UE și Regatul Unit pentru a vedea uh, ce se poate alinia, ceea ce nu este achiul comunitar deocamdată. Pentru noi, din punctul nostru de vedere, asta este de negândit. Să încercăm să avem o nouă relație pe acest principiu, pentru că asta înseamnă să alegi doar ce-ți place. Uh, pui serviciile financiare într-unul din coșuri, pescuit un altul, unde îți convine, mm, importul mașinilor uh, și așa mai departe. E de neconceput și tocmai de aceea domnul Tusk spunea că e o iluzie să ne imaginăm că va continua așa. Și vineri, doamna May probabil că va arăta care este perspectiva britanică asupra acestei relații de viitor cu UE. Acel mesaj va fi absolut esențial pentru a grăbi negocierile în a doua fază. Domnul Lewandowski a vorbit despre flexibilitate și a spus că e vorba doar de obligații. Nu, nu e chiar așa. Achiul comunitar nu îți conferă numai obligații, ci și drepturi. Și în perioada de tranziție vor exista o serie de politici care vor continua în favoarea Regatului Unit, uh, pentru că Regatul Unit, de exemplu, va beneficia în continuare de Erasmus, de Orizont 2020, de toate celelalte politici deci asta nu înseamnă doar că ai obligații prin achiul comunitar. Nu, nici vorba de așa ceva și știți foarte bine acest lucru în Polonia, că nu e vorba numai de obligații, că e vorba și de bani comunitari, de politici de care profitați și așa mai departe. Până la urmă, ce înseamnă este că achiul comunitar va continua, dar Regatul Unit nu va mai fi la masa negocierilor, acolo unde se iau decizii despre achiul comunitar, la instituțiile europene, la Curtea de Justiție, la Curtea de Conturi și așa mai departe. Asta înseamnă. Deci nu puteți să spuneți că achiul înseamnă numai obligații. Nu. Prezintă și avantaje. Irlanda. Aici uh, am avut mai multe intervenții doamna James, doamna Dodds și așa mai departe. E un lucru pe care l-am repetat uh, de mai multe ori în rezoluțiile Parlamentului. Parlamentul nu își dorește o frontieră de tip hard. O aliniere reglementară este soluția cea mai bună. Unii spun că acordul de retragere nu va face referință la articolul 50, din raportul de progrese, dar eu cred că cei care formalizează acest acord se gândesc tocmai la aliniatul 50 în raportul de progrese, tocmai pentru a evita o astfel de frontieră dură între cele două Irlande și consideră că asta este o chestiune internă pentru Regatul Unit și care nu ține de acordul de retragere. Eu cred că asta este Uh, gândirea care a stat în spatele celor care au redactat acest acord de retragere, că retragerea se referă doar la aceasta și nu la alte elemente care sunt până la urmă afaceri interne pentru Regatul Unit și nu țin de relația dintre cele, cele două părți. Cât privește perioada de tranziție, trebuie să clarific aici un lucru. Tranziția va fi o parte a acordului de retragere. Nu sunt două elemente separate. Nu. În acordul de retragere vom avea un capitol specific pentru perioada de tranziție. Capitol care va fi, bineînțeles, acordat de ambele părți și va ajunge la noi, bineînțeles, împreună cu acordul de retragere. S-a pus întrebarea ce se întâmplă dacă nu avem un acord de retragere. Este un scenariu pe care nimeni nu-l dorește, dar pe care trebuie să-l pregătim, bineînțeles. E adevărat că am dat dovadă de flexibilitate în ceea ce privește calendarul. Am spus că dacă nu e posibil până în decembrie 2020, dacă e nevoie de câteva luni în plus, ă, nu e nicio problemă, dar nu se poate lungi prea mult, pentru că dacă tranziția devine atât de lungă încât ă, devine un fel de sistem permanent, practic ă, se subminează importanța articolului 50. Este practic o încălcare a principiilor din articolul 50. Dar tranziția mai lungă este posibilă, bineînțeles. Un alt argument pentru tranziție ar fi următorul. Atunci când o țară intră în UE, în conformitate cu articolul 49 de data aceasta, și atunci se prevede o perioadă de tranziție. Au existat tranziții chiar de șapte ani. Dacă ne gândim la uh, achiul uh, Schengen, unele țări sunt în continuare în tranziție. Deci tranzit, perioada de tranziție poate fi mai lungă, dar nu poate fi la nesfârșit. Deci nu se poate transforma într-un sistem permanent. E nevoie de oarecare flexibilitate uh, pe care o arătam încă din primul moment. Vom vedea 1, 2, 3 ani. Vom vedea ce este posibil. Dar la comisie și domnul Barnier nu au fixat o dată limită decembrie 2020. Cred că am răspuns și doamnei McGuinness. Aș adăuga că nu e vorba doar de acum până în martie, ci din martie până în octombrie. Deci în, sunt șase luni pe care le avem pentru a finaliza acest acord de retragere și perioada de tranziție, precum și declarația politică asupra viitorului relației noastre. Domnul Fox are dreptate în ceea ce privește drepturile de vot, dar depinde de statele membre. Poate că ar fi bine ca Partidul Conservator, începând de acum încolo, să uh, stabilească acest nivel pentru drepturile de vot uh, la nivel european. Nu sunt împotrivă, sunt federalist, dar deocamdată asta depinde de statul membru. Dar după cum știți, uh, noi suntem pentru o astfel de idee. Am luat notă și de îngrijorările dumneavoastră și am să rog Comisia AFCO să uh, facă o analiză detaliată uh, pentru cele două, trei elemente pe care mi le-ați prezentat, ca să vă răspund direct după aceea. Doamna Pereira a prezentat o altă chestiune esențială. fiind vorba de noul sistem, cred că din punctul nostru de vedere putem accepta ca guvernul britanic să pregătească noul sistem în perioada de tranziție, un lucru pe care îl putem înțelege, pentru că nu ne putem aștepta ca din prima zi să aibă un sistem nou la dispoziție. Și vreau să nu mai utilizați uh, conceptul de statut, pentru că acesta nu apare în raportul de progres. Statut uh, fix, settled status. Deci nu se mai utilizează în raportul de progres. Da, dumneavoastră îl folosiți, mm, dar, uh, de exemplu, la perioada de tranziție se numește perioada de implementare ceea ce este un pic absurd, pentru că până la urmă e vorba de o tranziție, dar dacă din motive politice avem nevoie de un astfel de termen, putem continua cu perioada de implementare. Însă eu mă refer la raportul de progrese pentru că acesta a fost adoptat de ambele părți, deci în această perioadă de tranziție se pregătește noul sistem pentru cetățeni și cu asta suntem de acord, dar nu putem accepta, de exemplu, ca în perioada de tranziție noi cetățeni UE care intră în UE să aibă un tratament diferit, cu drepturi diferite, cu posibilități diferite față de cei care se aflau dinainte acolo. Asta nu se poate. Și am fost foarte clar. Deci, dacă vii după retragere, dar uh, înaintea tranziției, atunci nu mai ai aceleași drepturi ca cetățenii care se aflau dinainte. Nu, ar trebui să poți uh, cere să ți se aplice același tratament uh, ca orice cetățean UE care se află deja pe teritoriul Regatului Unit. Însă, bineînțeles, guvernul britanic va pregăti dinainte acest sistem, însă nu ne dorim să există uh, două tipuri de cetățeni UE, cei care se aflau înaintea retragerii, care au drepturi diferite decât cei care vin după aceea. Deci cei care vin după retragere nu e acceptabil să aibă mai puține drepturi, mai puține uh, șanse decât cei care se aflau înainte de retragere, pentru că achiul comunitar trebuie să fie respectat pe ansamblul său, pentru bunuri și servicii și pentru cetățeni. Nu putem accepta o diferențiere aici uh, pentru cetățenii UE. Aceasta este poziția noastră, a Comisiei, a Consiliului și sperăm să uh, fie clarificat uh, până vineri acest punct de doamna May, ca să putem începe următoarea runda negocierilor. Doamna James a făcut un comentariu despre Belgia, cred că a zis ceva de o colonie legat de Belgia. Pot să vă spun că noi am fost ocupați uh, de olandezi, de spanioli, de austrieci, uh, de francezi uh, și pot să vă spun că chiar și așa suntem extrem de mulțumiți cu, regatul, cu Uniunea Europeană. În felul acesta este singura soluție pentru noi ca să fim independenți fără să mai fim ocupați de toți cei care ne-au cotropit înainte. Asta arată cât de bine e să fim în UE. Am terminat, domnule Șoflin. Mulțumesc foarte mult, domnule Verhofstadt. Uh, mulțumesc în special pentru comentariul referitor la Ungaria. Mulțumesc pentru o prezentare excelentă a situației actuale și trecem acum la următorul punct și am câteva anunțuri, câteva comunicări din partea președintelui. Dar poate să facem o scurtă pauză, pentru că văd că mai mulți colegi se pregătesc să părăsească sala. Acolo.

Okay, I think that pretty much everybody who has who's leaving. Bun, cred că toți cei care doreau să părăsească sala au părăsit-o. Uh, putem să reluăm reuniunea noastră. Dacă sunteți așa de drăguți să părăsiți sala, dacă doriți să o faceți, comunicările președintelui. Aș dori să vă informez că din motive tehnice termenul pentru uh, amendamente la raportul domnului Ștehovski, uh, fixat pentru 2 martie, va fi extins până în 6 martie. Eu nu am putut să fiu prezent ieri din motive medicale și, uh, într-adevăr, ambuteiajul Uh, cel mai mare mm, care a avut, pe care l-am văzut la Bruxelles vreodată. Uh, uh, mi-a făcut imposibilă prezența și vă propun să amânăm discuția până la următoarea reuniune a AFCO a raportului meu propriu. Trecem acum la discuția proiectului de raport în legătură cu rolul orașelor în cadrul instituțional al Uniunii. Domnul Ujadovski este raportor. Vă reamintesc că AFCO este în cooperare cu Comisia Regii conform articolului 54 din regulamentul de procedură. Înțeleg că domnul Ujadovski și eu, domnul Olbricht, raportor pentru Regii, sau au fost în contact de la începutul acestui proces. Proiectul de raport a fost uh, depus în termenul de tra- necesar pentru traducere, Sau au existat câteva uh, probleme legate de editarea lingvistică a acestui text. Uh, avem acum mai multe versiuni, franceză, germană și poloneză. Versiunile ulterioare vor fi disponibile de la 1 martie Versiunea în limba engleză a proiectului de raport a fost distribuită tuturor membrilor prin mail din partea secretariatului în data de 20 februarie. Îi dau acum uh, cuvântul domnului raportor Jadovski. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Am onoarea de a vă prezenta proiectul de raport care se referă la rolul orașelor în cadrul instituțional al Uniunii. Aș dori, în primul rând, să, mult, vă, să mulțumesc tuturor celor cu, cu care am avut ocazia de a discuta și de a dezbate acest raport. Îi mulțumesc, în primul rând, domnului Ian Olbricht, care este responsabil pentru acest uh, raport în Comisia Regii. Și această comisie va contribui, bineînțeles, la acest raport. Uh, aș dori să mulțumesc de asemenea și colegilor care reprezintă diversele grupuri politice în Comisia AFCO. Am, am adresat tuturor cerându-le informal părerea și comentariile pe care le-am uh, primit au fost în mare parte incluse în proiectul de raport pe care aș dori să vi-l prezint uh, acum. Primul motiv uh, Motivul principal pentru care vă prezint acest raport astăzi este creșterea uh, reală a rolului orașelor în politica europeană și valorile unice ale acestora. Aș dori să mă refer acum foarte pe scurt la aceste aspecte. În primul rând, toți actorii în politica europeană au observat că sau ar trebui să observe că o mare parte din problemele politicilor europene se referă la orașe, fie că vorbim despre ecologie, transport, calitatea serviciilor publice, securitate, lupta împotriva excluziunii sau despre imigrație, vorbim deseori despre orașe politicile europene se concentrează în mod foarte pregnant asupra orașelor și la fel și legislația europeană um, este, uh, ar trebui să fie mult mai legată de acest mediu urban. De aceea trebuie să consolidăm rolul orașelor în funcționarea Uniunii. Al doilea motiv pentru care ar trebui să avem un rol mai important al orașelor în politica europeană este faptul că orașele au un potențial unic de a îi aduce împreună pe cetățeni din punct de vedere social. Acolo se concentrează universitățile, întreprinderile, presa, organizațiile non-guvernamentale și Europa cred că este singurul continent care dispune de o rețea de orașe cu asemenea calități. Consider așadar că este foarte important să profităm de aceste caracteristici ale orașelor în funcționarea Uniunii. Care sunt recomandările mele? acestea privesc o serie de corecții sau anumite soluții care sunt posibile în cadrul tratatelor actuale. Nu mă gândesc aici la o modificare sau schimbare a tratatelor europene. În proiectul meu de raport am inclus o serie de recomandări însă. În ceea ce privește funcționarea orașelor și reprezentarea acestora în cadrul instituțiilor europene, mă gândesc în primul rând la consolidarea pozițiilor, poziției orașelor în forma cea mai avansată a agendei urbane care apare în, în tratatul de la Amsterdam. Recunosc că există un achi, import, o parte importantă a achiului legată de, de tratatul de la de pactul de la Amsterdam și uh, vreau să uh, susțin importanța uh, orașelor europene uh, ca și creatoare de valori în uh, pactul de la Amsterdam. Trebuie să consolidăm reprezentarea orașelor în Comitetul Regiunilor, de exemplu. Au mai existat și alte propuneri care privesc asociațiile urbane care acționează la nivel european și funcționarea Consiliului Uniunii Europene. În ceea ce privește prima chestiune, proiectul meu de raport propune consolidarea poziției asociațiilor urbane, Eurocities și Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa, pentru că aceste asociații să obțină statutul de consultant permanent uh, în uh, politica europeană. În ceea ce privește Consiliul Uniunii Europene, raportul introduce o idee și anume posibilitatea de a avea întâlnirea ale Consiliului European legate de politica urbană și o propunere mai realistă și anume ca orașele să poată să participe la lucrările grupurilor permanente ale Consiliului pentru a-și aduce contribuția la aceste lucrări. Iată așadar propunerile mele în ceea ce privește posibilitatea de a integra mai bine orașele în funcționarea instituțiilor europene. Trec, trec acum la al doilea element, al utilizării acestui mare potențial de care dispun orașele. Ar fi vorba să introducem o inovație, o soluție care nu există deocamdată în, în funcționarea Uniunii. Potențialul orașelor mi se pare foarte important și ar trebui să uh, demarăm un program pilot uh, pentru a crea spații de dialog și dezbatere europeană în orașele care au un potențial de a organiza asemenea dezbateri, și anume orașe universitare, unde se află ONG-uri, experți, unde există deja un dialog social important. Așadar, acest spațiu al dezbaterii europene ar putea să fie locul unde s-ar putea analiza și concepe noi politici europene. Îmi imaginez că Parlamentul European și este instituția care în mod natural ar trebui să încurajeze asemenea soluții și ar putea să fie o inițiativă a Parlamentului European împreună cu Comitetul Regiunilor. Comitetul Regiunilor deja are inițiative de dialog cetățenesc, însă la o scară mai mică și cred că ar trebui să se dea preferință orașelor care nu sunt capitale ale statelor membre pentru a putea extinde posibilitatea de a acționa și de a putea discuta în acest spațiu european. Așadar, proiectul meu de raport propune înființarea a 54 de asemenea inițiative ar fi vorba de două spații de dezbatere europeană în fiecare stat membru, din, în afara capitalelor, după cum am menționat. Propun de asemenea ca consiliile orășenești să devină parteneri pentru a ne ajuta să organizăm aceste spații ale dezbaterii europene. Mă gândesc aici la consiliile municipale care au legătură directă cu cetățenii, care uh, sunt în legătură cu universitățile, cu ONG-urile și cu asociațiile și care reprezintă foarte bine pluralismul acestor orașe, atât din partea mea, Raportul încearcă să răspundă la un proces care are loc, consolidarea rolului orașelor, să profităm de această posibilitate de a utiliza potențialul de relansare a dezbaterii europene. Este în interesul Europei să distribuie în mod echitabil competențele și prestigiul nu trebuie să ne gândim la această inițiativă ca o mm, încercare de a lua mm, competențe din numele cuiva sau altcuiva. Nu ne substituim mm, Comitetului Regiunilor, însă vrem să răspundem acestor procese care deja au loc în cadrul societății pentru a le integra în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult domnule Ușadovski. Trecem la raportorii din umbră. Avem foarte puțin timp la dispoziție, deci v-aș ruga să uh, vă limitați uh, comentariile, pentru că vreau să-i dau cuvântul și domnului Olbricht. Mulțumesc, domnului, domnule președinte. În primul rând, uh, vreau să-i mulțumesc colegului Ușadovski pentru munca sa. Uh, textul proiect, raport, proiectului de raport este foarte interesant. Uh, mi se pare că acum, în contextul celor spuse, trebuie să facem trimitere la reprezentarea instituționalizată a orașelor și ceea ce apare în tratat, în Comitetul Regiunilor, de exemplu, și pe de altă parte, uh, cea a asociațiilor teritoriale și anume o, un stil mai informal de reprezentare care este la fel de important, însă care uh, aduce, care reprezintă totuși o diferență între cele două aspecte. Aș dori să subliniez în acest context mai multe lucruri. Sunt de acord cu colegul meu în legătură cu constatarea principală și anume că orașele nu sunt suficient de implicate, sunt mai puțin de acord în legătură cu abordarea a, a, luată. Nu știu dacă trebuie să um, înființăm noi instituții, ci poate să ne concentrăm pe îmbunătățirea celor deja existente Uh, informații uh, ale Consiliului în legătură cu chestiunile urbane, nu mi se pare că ar avea asemenea uh, că ar avea un rol pozitiv și o plus valoare. Nu ă, știu dacă putem să ne imaginăm un singur format de cooperare. Eu cred că ar trebui să încurajăm cooperarea informală și flexibilă pentru ca orașele să poate să intervină în toate fazele procesului legislativ. Experiența și plus valoarea pe care pot să o aduc în ă, politica europeană e foarte clară. Și Astfel, trebuie să investim mai mult în strategiile uh, europene. Aș spune de asemenea că o asemenea abordare integrată este esențială, în special pentru politicile care afectează direct uh, orașele. Această idee a dezbaterii și consultării la nivelul orașelor e interesantă. Parlamentul susține această idee cu condiție ca Comitetul Regiunilor să fie integrat și, în ultimul rând, orașele ar trebui să folosească rețelele de cooperare pentru a susține o politică de coeziune europeană puternică după 2020. Deci, cred că trebuie să cerem să se aplice uh, politica de coeziune. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you, Mr. Preda. You... Mulțumim, domnule Preda. Veți vorbi în numele doamnei Sârbău? Vă rog să țineți cont de faptul că nu mai avem mult timp la dispoziție. Eh, prima di tutto eh, dico al relatore che... Mulțumesc. Eh, vreau să spun următoarele pe marginea acestui rap- raport. De fapt, vorbesc în numele rap- raportorului nostru din umbră, care mi-a transmis o notă în scris pe care vă voi transmite la rândul meu. Uh, Permiteți-mi însă să fac câteva comentarii în numele uh, grupului uh, socialiștilor și democraților, câteva comentarii pe marginea acestui raport. Și eu sunt de acord cu colegul Preda. Și anume, nu trebuie să ne gândim la cine știe ce modificări instituționale. ne-am gând, dacă ne-am gândit uh, la așa ceva, uh, uh, s-ar schimba <laughs> până la urmă toată structura COR-ului. N-ar trebui să mai avem doar Comitetul Regiunilor, ci Comitetul Regiunilor și Orașelor Europene, deși numele ar, ar trebui să fie schimbat. Dar oricum, până la urmă, orașele sunt resp- resp- Uh, sunt reprezentate în uh, Comitetul Regiunilor, dar reprezentarea lor de, depinde de organizarea administrativă a fiecărui uh, stat membru în parte. Spre exemplu, în Germania, reprezentanții regiunilor sunt trimiși la com- Comitetul Regiunilor. În Italia însă importanța orașelor este mai mare decât importanța orașelor în Germania. Deci dacă se dorește schimbarea Comitetului Regiunilor și uh, denumirea acestui organism, e clar că și tratatele uh, ar trebui să se schimbe. Însă cred că și pe baza tratatelor în vigoare în momentul de față, reprezentarea orașelor ar putea să fie mai importantă. Deci ne putem mulțumi cu cadrul pe care îl avem în momentul de față. Avem o agendă urbană. Eu cred că în contextul politicii de coeziune am putea să oferim un o importanță mai mare orașelor și politicilor uh, lor. E drept că orașele vin cu specificitățile uh, lor, dar uh, chiar dacă majoritatea populației europene trăiește în mediul urban, această majoritate nu trebuie să tragă sau să fie favorizată excesiv în comparație cu uh, populația din celelalte regiuni ale, ale țărilor noastre. Da, un forum al orașelor uh, n-ar fi o idee rea, dar să nu uităm că există o structură asemănătoare și la nivelul COR. Deci, uh, Comisia Europeană trebuie să se asigure că structurile deja existente nu sunt cumva uh, Uh, suplimentate de structuri asemănătoare, că structurile, trebuie să se asigure că structurile sunt clare și că fiecare structură în parte are propriile sale responsabilități transparente, evidente, etc. Dar da, e drept, uh, majoritatea populației europene trăiește în mediul urban, o serie dintre problemele cu care ne confruntăm apar în, în politica noastră europeană, dar să mergem până într-acolo încât să oferim forumurilor, uh, orașelor, cine știe ce drepturi în relația cu Consiliul. Mi se pare că propunerea merge prea, prea departe, dar e drept, uh, instituțiile europene ar putea să se întâlnească cu reprezentanții uh, uh, orașelor. Dar e nevoie de un uh, mo uh, model consultativ, nimic mai mult. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Cred că v-ați depășit puțin timpul. Voi încerca să le dau tuturor uh, raportorilor din umbră cuvântul și să-l mai ascultăm și pe domnul Olbricht. Vă rog frumos să fiți succintă. Breve. Nu voi repeti. Foarte pe scurt. N-am să repet uh, acum ce au spus deja colegii mei ceea ce privește uh, evitarea dublării eforturilor și uh, toate problemele care ar avea de face cu ceea ce s-a făcut deja la Comitetul Regiunilor. Trebuie să mulțumim raportorului și e foarte interesant că s-a centrat pe acest punct pentru că trebuie îmbunătățit accesul uh, la aceste proceduri europene uh, din partea orașelor, un lucru care este absolut necesar și pozitiv. Bineînțeles, uh, evitând suprapunerile, facilitând dialogul care este necesar pentru a vedea cum se pot elimina obstacolele actuale și o altă idee bună este cea a forului european pe care vom vedea cum îl putem include în uh, um, contextul uh, cel mai prielnic pentru el și anume cel al Comitetului Regiunilor. Această idee este esențială și pentru campaniile politice. Și extrem de interesant pentru materializarea dezbaterii politice. Însă, așa cum spuneau și colegii mei, toate aceste elemente trebuie să le introducem, să le implementăm în structurile deja existente. Sunt convinsă că vom avea o cooperare foarte bună cu raportorul și îi mulțumim pentru acest text. Sperăm să ajungem la un document care să fie susținut de o largă majoritate. Vă mulțumim, domnul Anderson, dar vă rog să fiți subțint. Vă mulțumesc. Prima întrebare. Eu nu cred că trebuie să schimbăm structura COR pentru ca orașele să fie mai bine reprezentate pe viitor. Îl invit pe raportor să-mi dovedească că genul ăsta de schimbare este uh, necesar, necesară. În al doilea rând, vin dintr-un stat în care există o diviziune cât se poate declară între mediul urban și cel rural. Noi încercăm să eliminăm această graniță. Dar cred că a da mai multe drepturi uh, orașelor n-ar fi în favoarea eliminării acestor uh, discrepanțe între cele două medii. Oricum, cei din mediul rural se, se, term- se, se plâng că mediul urban este considerat a fi mai important. Uh, După aceea vreau să vă întreb în ce măsură propunerile dumneavoastră ar putea să fie aplicate în state precum Malta, Slovenia sau Luxemburg. Uh, nu, nu înțeleg uh, neapărat propunerile dumneavoastră, cred că detaliile ar putea să fie rafinate. Domnule Scholz, sunteți raportor din umbră? Da, sunteți. Nu sunteți pe lista mea, dar vă dau cuvântul foarte succint. Mai avem un minut la dispoziție, după aceea vreau să-l ascultăm și pe domnul Olbrecht. Voi încerca să fiu cât mai succint cu putință. Am putea discuta mai mult, dar mă voi concentra pe două întrebări, și anume care este relația între autoadministrarea comunală și achiul comunitar. Deci vreau să vă întreb unde anume trebuie să acționăm. Cred că pe asta trebuie să punem uh, accent în raport. În al doilea rând, sunt de acord cu domnul Anderson. Anderson. Într-adevăr, trebuie să ne gândim la relația dintre mediul urban și mediul uh, rural. Trebuie să ne gândim în ce măsură uh, importanța mediului urban în uh, luarea de decizii este mai mare decât uh, Uh, cea a mediului uh, rural. Deci cred că trebuie să ne gândim la uh, reprezentarea democratică și maniera în care aceasta este afectată. Bineînțeles, trebuie să ne gândim la maniera în care se pot, uh, pot colabora mai bine pe viitor structurile uh, deja existente, oricum detalii pe care trebuie să le discutăm pe viitor. Vă mulțumim pentru su- caracterul succint al intervenției dumneavoastră. Domnule Olbrecht, nu mai prea avem timp, dar vă vom asculta totuși cu atenție. Nu am decât vreo două, trei remarce de făcut vin de la Comisia Regii și tocmai de aceea vreau să întreb următoarele. De ce Comisia AFCO lucrează pe marginea subiectului acestuia? Ține subiectul de responsabilitatea Comisiei AFCO sau nu? Cred că răspunsul e important pentru uh, Comisia Regii, pentru că până la urmă vorbim aici despre procesul decizional, despre guvernanța multilivel. Noi uh, Uh, e vorba aici despre structura Uniunii Europene. Vrem o guvernanță pe mai multe niveluri. Uh, vrem ca uh, cetățenii să fie mai bine reprezentanți în procesul decizional și dacă răspunsul este da, atunci trebuie să înțelegem că, într-adevăr, importanța populației urbane crește, dar există diferențe între diferitele state membre. Se pune întrebarea cum anume putem să reacționăm. Și a, aceasta este întrebarea esențială. Să nu uităm că acea pactul primarilor a fost până la urmă creat de către Comisia Europeană, nu de, de către uh, COR. Ideea capitalei uh, culturale europene este o idee a Comisiei Europene, nu a uh, COR. Deci, iată, deja uh, uh, orașele sunt mai implicate în uh, procesul de- deci-, decizional și această implicație ar trebui să, să crească pe viitor, pentru că importanța populației urbane este într-adevăr esențială. Poate că schimbarea tratatelor nu e neapărat o idee bună, dar poate că le-am putea măcar cere statelor membre să uh, Uh, păstreze un echilibru între reprezentarea mediului urban și celui, lui, uh, celui rular în uh, organisme precum COR. În același timp, trebuie să ne gândim și la politica urbană a Uniunii Europene pe, urmă, pe viitor, pentru că acest subiect va deveni cu siguranță unul din ce în ce mai pregnant. Uh, vă mulțumim foarte mult, avem un uh, calendar. Uh, raportul va fi discutat de către noi în februarie. Nu, stați puțin, citesc calendarul de la Regii, dar oricum n-am timp să citesc tot calendarul comisiei noastre. Deadlines, I know that... Da, știu termenele limină, limită. Iată, amendamente până pe 20 martie 2018, asta scrie aici. Amendamentele vor fi discutate pe 25 aprilie 2018. Adoptarea 20 uh, iunie în 2018, iată, avem un calendar foarte generos. Diverse acum. Nu? Domnule Uriaștovski, nu v-am dat Uh, cuvântul pentru a reacționa, dar uh, puteți, dacă aveți reacții sau comentarii, să ni le transmiteți în scris. Vă mulțumesc, ședința se suspendă. Încă ceva, stați puțin. 21 martie la orele 9 și mai apoi orele 15, următoarea ședință.